Aceasta este o solicitare din partea grupului nostru, într-adevăr, dar trebuie să spunem că Uh, e nevoie de capital propriu de miliarde de euro pentru a se ști foarte clar că avem bani pentru locuri de muncă și dacă mai apoi vrem resursele noi pentru a reduce uh, zborurile cu avionul, trebuie să investim în reducerea uh, cheros, uh, folosirii cherosenului. Toate acestea sunt importante și nevoie de bani. Trebuie să uh, luptăm împotriva schimbărilor climatice și să nu mai facem pași mici, fiindcă uh, Uh, doar dacă uh, ducem această luptă, uh, vom aduce alături de noi popoarele și le vom garanta viitorul. Și pentru asta avem nevoie de bani. Vrem un buget care să fie la înălțimea acestor provocări. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, care acum cuvântul în numele grupului politic Renew, doamna Armon. Trei minute. Trei minute. Stimați colegi și onorați reprezentanți ai Comisiei Europene,

mulțumesc. În numele verzilor are cuvântul domnul Rasmus Andresen, 2 minute treizeci. Uragane tot mai, puterni, tot mai puternice, inundații sunt uh, fenomene atmosferice care ne distrug baza uh, pentru viața noastră. Tocmai de aceea tinerii ies și, pro- uh, ies și protestează în străzi. Agricultorii din sudul Europei, de asemenea, nu își mai pot continua activitatea. Tocmai de aceea, noi suntem, noi suntem convinși că suntem cu toții în aceeași barcă și ar trebui să uh, lucrăm împreună, pentru că discutăm despre viitorul continentului nostru și cu această dezbatere dedicată bugetului discutăm despre cum putem să investim împreună în viitorul nostru. Verzii doresc să investească în combaterea schimbărilor climatice și combaterea sărăciei pentru acest lucru. Cred că mulți trebuie să sprijinim uh, tinerii șomeri din Spania și din Italia sau din Grecia care, din păcate, nu au depășit uh, criza economică. Noi, verzii, considerăm că avem nevoie de un adevărat nou acord verde um, în condițiile în care Merkel, Macron și alții Um, din Europa mm, au cerut mai multe investiții în trecut. De fapt, acum în realitate nu prevăd decât uh, tăieri la măsurile dedicate Uh, combaterii schimbărilor climatice, tăieri bugetare și în domeniul cercetării, ceea ce este inacceptabil. Tocmai de aceea noi verzii uh, considerăm că am avea nevoie să investim urgent de 3,5 uh, miliarde de euro împotriva schimbărilor climatice, să pună la dispoziție 350 de milioane de euro pentru a ajuta tinerii șomeri Apoi ne dorim ca să există investiții de cel puțin 48 de miliarde de euro pentru a lupta în mod activ împotriva dispariției biodiversității în Marea Mediterană, de exemplu. Propunerile Consiliului, din punctul nostru de vedere, sunt cu totul și cu totul inacceptabile. Noi suntem dispuși să avem o atitudine constructivă. Obiectivul, scopul nostru este să schimbăm și să întărim Europa, însă trebuie să facem acest lucru punând în aplicare lucruri uh, concrete și sper că în Parlamentul European se va găsi o majoritate uh, politică care să apere viitorul comun al uh, Europei, viitorul nostru comun. Vă mulțumesc, mulțumesc și pentru că ați respectat timpul acordat. Are acum cuvântul în numele grupului politic ID, doamna Laport. Minut. Un minut. Doamna președinte, dragi colegi, săptămâna trecută președintele Erdogan a amenințat din nou Uniunea Europeană că va deschide porțile imigrației către Europa. Și eh, este obișnuit eh, ca eh, conducătorii europeni să se plieze în fața lui și iată folosește amenințarea. Noi uh, i-am dat deja Turciei 5,6 milioane de euro Turciei deja și în următoarele uh, săptămâni vor mai urma sute de milioane de uh, euro. Dar cunoscând sume, sumele pe care le avem disponibile la buget, ne întrebăm de ce am făcut această alegere. Fiindcă Europa, iată, se dovedește incapabilă să-și protejeze frontierele și acum uh, Uh, a trebuit să își protejeze frontierele naționale și să-și recapete suveranitatea. Iar în ceea ce privește Frontex, asta era o cooperare liberă între națiunile europene pentru a ne apăra frontierele exterioare. Nu ce se întâmplă astăzi, uh, se primesc cu brațele deschise migranții, fără niciun fel de control. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Are acum cuvântul în numele grupului politic cere domnul Ionța, un minut și 30. Doamna președinte, stimați reprezentanți ai Comisiei și Consiliului, stimați membri ai Parlamentului European, discuțiile pe marginea bugetului sunt întotdeauna dificile, dar se bazează pe realitatea factuală. Aici noi, Parlamentul European, purtăm răspunderea în fața alegătorilor noștri și în fața întregii Europe pentru a avea un buget bun. Sarcina noastră este nobilă, însă tocmai de aceea trebuie să fim onești și deschiși în acțiunile noastre. Nu suntem de acord cu propunerea Consiliului de a se scădea uh, plățile pentru resursele naturale și uh, dezvoltarea durabilă. Secțiunea 2. Trebuie susținută producția de alimentație naturală bună pentru viitoarele generații. Copiii noștri nu pot să, nu să poată mânca numai plastic. Trebuie să mănânce și mâncare curată și bună mâncare biologică. Trebuie să ne protejăm frontierele, trebuie să asigurăm transportul public. Tocmai de aceea trebuie să avem grijă de toate aceste lucruri și pentru a proteja frontierele să susținem și agențiile de resort, printre care Frontex. Universitățile și cercetarea au și ele nevoie de fonduri, de asemenea dezvoltarea tehnologică, pentru a putea combate șomajul, mai ales în rândurile tinerilor. Trebuie să rezolvăm problemele într-un mod realist, cu soluții raționale, soluții europene, care să aibă legătură cu viața reală a cetățenilor acestora. Deci să facem față provocărilor. Vă mulțumesc, care acum cuvântul în numele Guencel, domnul Omar G. Doamnă președinte, Doamnă președinte, vă mulțumesc. Sunt întru totul de acord cu modul în care a calificat comisarul Oettinger propunerea Consiliului. Critic. Și sunt întru totul de acord cu rechizitoriul făcut uh, de către toate grupurile politice uh, în legătură cu propunerea dumneavoastră. Trebuie să vă dați seama că există unanimitate în Parlamentul European împotriva propunerii Consiliului care este o propunere care îngroapă ambițiile europene. Ați spus că nu doriți să vorbiți despre cifre. Înțeleg. Dar eu vreau să vă vorbesc despre cifre, pentru că propunerea dumneavoastră este o, o reducere după și o reducere după cealaltă și după alta. Reduceri pentru cercetare, 430 de milioane, reduceri eh, în ceea ce privește tinerii. Um, um, la tineri s-a redus cu 11,6 uh, de milioane. S-a redus și fondul pentru azil și migrație. Iar astăzi noi ne confruntăm cu marea provocare a integrării refugiaților. Și apoi reduceri și la uh, programul COSME, 36,5 de milioane, ce va însemna mai puțină asistență financiară pentru întreprinderi. Vreau să vă spun că cu acest buget, dumneavoastră sacrificați Europa. Cu acest buget vom avea mai puțină Europa în 2020 și asta este foarte trist. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Hiver, 1 minut 30. 17,4 milioane de britanici care au votat să părăsească Uniunea Europeană în anul 2016 vor fi foarte uluiți să afle că mm, trebuie să contribuie în continuare la bugetul Uniunii Europene pe anul 2020. A fost menționat cuvântul continuitate. Cetățenii britanici nu au votat pentru continuitate, ci pentru independență. Tocmai de aceea, partidul Brexit va lupta pentru a obține o despărțire curată de Uniunea Europeană. Uniunea Europeană. După cum a, a, fi, a, a spus a, Casa Lorzilor, în, din Regatul Unit. Dacă nu se va ajunge la un acord cu Uniunea Europeană, Regatul Unit nu va putea fi obligat să își continue contribuțiile financiare față de Uniunea Europeană. Deci, dacă nu se va ajunge la un acord, acest lucru înseamnă că nu vom mai contribui cu bani uh, pentru Uniunea Europeană. Nu mă miră, drept urmare, faptul că încercați cu disperare să salvați acordul negociat de Theresa May, um, un acord care a fost respins de trei ori în uh, Parlamentul Britanic. Tocmai de aceea, acest acord nu ar trebui um, reetichetat pentru a convinge pe cineva. Deci, în numele cetățenilor din estul uh, Angliei, aș dori să vă spun care este părerea mea față de um, eventualitatea de a contribui cu mai mult de 30 de miliarde de um, lire sterline la bugetul european. Vă mulțumesc, dar nu, cu cea mai mare plăcere. Mulțumesc. Domnul Mureșan are cuvântul din partea PP acum doamnă președintă doamnă comisar dragi colegi vorbim acum despre bugetul uh, uniunii europene pentru două mii douăzeci care are două lucruri mai speciale este ultimul an al cfm ului actual și în al doilea rând este primul an după alegerile europene dat fiindcă este ultimul an uh, faptul că este ultimul an al CFM-ului actual înseamnă că banii ajung la statele membre. Trebuie să se plătească facturile, iată de ce rog Consiliul foarte frumos să ne, as- că, să ne asigurăm că Uniunea Europeană are suficiente resurse pentru a putea să ne plătim facturile, fiindcă nu există un semnal mai prost pe care îl putem să-l dăm beneficiarilor de fonduri cetățenilor europeni decât incapacitatea de a ne plăti facturile. Nu se poate ca la începutul uh, și la, uh, nu se poate ca la începutul, la începutul CFM-ului noi facem presiuni pentru absorpția fondurilor, iar la uh, sfârșit trebuie să facem presiune asupra dumneavoastră pentru a plăti facturile. Apoi, faptul că este primul an uh, după alegerile europene înseamnă că trebuie să se facă auzită vocea alegătorilor. Uh, rata de participare la alegerile europene a fost mult mai ridicată decât acum 5 ani și tinerii au ieșit la vot. Nu putem să le spunem tinerilor acum că avem mai puțin bani pentru uh, combaterea șomajului în uh, rândul tinerilor, acum că uh, Consiliul își propune să se reducă cu uh, 167 de milioane de euro bugetul. Nu putem să le spunem tinerilor că sunt mai puțin bani pentru schimbările climatice, fiindcă pe tinerii interesează viitorul planetei noastre. Nu putem să le spunem că nu mai putem să finanțăm Erasmus cum trebuie. Nu putem să le spunem agricultorilor care au ieșit la vot că nu mai avem bani pentru ei. Deci deci, haideți să facem eforturi împreună, Parlamentul, Consiliul și Comisia, pentru a ne asigura că identificăm prioritățile corecte, că, că alocăm resursele necesare și că să, și să ne asigurăm că banii sunt cheltuiți cum trebuie. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Are acum cuvântul doamna Golmini. Un minut și 30 de secunde. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Deciziile bugetare se află în centrul acțiunilor politice. Alocarea resurselor financiare nu este un exercițiu doar tehnic și birocratic, ci este modalitatea prin care Uniunea Europeană găsește un răspuns la nevoile și cerințele a 500 de milioane de cetățeni europeni. Noi, Parlamentul European, trebuie să dăm dovadă de multă ambiție. Nu trebuie să ne temem într-o perioadă de criză să fim ambițioși. Cu cât criza ne va arunca la pământ mai dur, cu atât mai puțin uh, și cu atât mai mult trebuie să fim, dăm dovadă de ambiție. Trebuie să creștem bugetul propus de către Comisia Europeană și propunerea S și D de 3,4 miliarde mi se pare întru totul acceptabilă în special uh, bugetul pentru 2020. Toate țintele financiare pentru schimbările climatice trebuie să fie susținute și promovate. Apoi, garanția pentru tineri trebuie să fie întărită și inclusă permanent în Fondul European Fond Social European Plus. Apoi, trebuie uh, să continuăm să susținem valorile noastre de solidaritate și incluziune. În calitate de raportor din umbră, uh, am discutat cu agențiile din umbră, mă ocup de, mă, mă ocup uh, de agenții și uh, ac, acele agenții ale căror acțiuni uh, afectează în mod pozitiv politica de migrație, pentru mediu și așa mai departe, trebuie să fie susținute pe mai departe. Trebuie să convenim pentru o uh, Mm, Europa socială. Alminter, Europa nu va exista deloc. Vă rog să nu pierdem această ocazie. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Haie. Un minut. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule secretar de stat, domnule, domnilor comisari, stimați colegi. Suntem la momentul acesta la ora bilanțului. În 2013, instituțiile europene s-au angajat să aloce 20% din cheltuieli pentru schimbările climatice, un angajament care e pe cale să nu fie respectat. Se pare că nu funcționează, uh, e o problemă tehnică pentru, la, la interpretare. Dacă Trebuie să reiau de la început? Da, domnule secretar de stat, domnule comisar, stimați colegi, anul 2020 va pune capăt actualului cadru financiar multianual. Prin urmare, suntem la ora bilanțului. La sfârșitul lui 2013, instituțiile europene s-au angajat să aloce 20% din cheltuieli pentru uh, schimbările climatice, un angajament care e pe cale să nu fie respectat. Eșecul acesta s-ar înscrie într-un context în care se mulțesc catastrofele. Concetățenii înșiși și-au transmis în mai un mesaj clar este important să protejăm mediul. Și deci trebuie să răspundem îngrijorările lor, îngrijorărilor lor. Instituțiile trebuie să-și respecte angajamentele. Grupul nostru, Renew Europe, consideră că e fundamental să se atingă această cifră de 20%. E vorba de protecția planetei și de încrederea cetățenilor noștri în instituțiile europene. Domnule secretar de stat, domnule comisar, dragi colegi, ține, luăm act de poziția Consiliului și de eforturile sale de a face din ce în ce mai multe economii în fiecare an și asta împotriva preocupărilor pentru schimbările climatice pe care le afișează președinția franceză, totu- pe finlandeză. Totuși vrem să insistăm să-și respecte promisiunile și ca bugetul Uniunii Europene să fie un buget coerent. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Böselager, un minut 30 doamnă președintă, domnul Dali, domnule comisar uh, Oettinger. Sunt de acord cu inițiativa grupului meu politic de a respecta promisiunea alocării a cel puțin 20% din bugetul acțiunilor climatice în cadrul uh, vechiului CFM. Este un angajament luat înaintea uh, acordului climatic de la uh, Paris. Susțin de asemenea iniția- inițiativa de a folosi întreaga marjă de flexibilitate în cazul tinerilor prin programul Erasmus sau garanția pentru, garanția pentru tineri. Însă acest program ar trebui să demonstreze ambiția Parlamentului European pentru următorul uh, mandat legislativ. Cu ocazia alegerilor europene, cetățenii cred că uh, ne-au arătat că se așteaptă din partea noastră la ambiții mai mari pentru a rezolva provocările cu care se confruntă. Avem nevoie de un buget care să sporească capacitatea tinerilor de a acționa în fața, de a reacționa în fața provocărilor climatice, de exemplu. Tocmai de aceea avem nevoie de un buget care să fie în beneficiul tuturor cetățenilor din toate statele membre. Mm, ar trebui să sporim de asemenea veniturile pe care le percepe Uniunea Europeană în mod uh, direct, așa cum ne cer de altfel tratatele. Apoi trebuie să convingem oamenii că fondurile europene sunt cheltuite în mod uh, eficace și acestea sunt principiile care ar trebui să fie respectate în acest buget și în următorul buget. Vă mulțumesc și pentru că ați respectat timpul. Are cuvântul acum uh, domnul Madison, un minut. Mulțumesc că o să vorbesc estonă. Mulțumesc domnului comisar uh, Oettinger și aș vrea să fac câteva observații. Înțeleg uh, că ambițiile sunt foarte importante, vrem mai mulți bani, dar l-am ascultat pe domnul Oettinger și dacă Marea Britanie părăsește Uniunea Europeană fără acord, o să ne lipsească 11 miliarde de euro și trebuie să luăm de undeva banii ăștia. Banii ăștia o să vină de la statele membre. Fără consens, fără a avea un consens, nu vom găsi acești bani de care avem nevoie. Și o altă chestiune, o altă întrebare pentru domnul Oettinger. Dumneavoastră sunteți foarte competent în acest domeniu. Vorbim despre schimbări climatice, despre migrație, despre șomajul în rândul, în rândul tinerilor. Dar oare nu ar trebui să vorbim despre probleme demografice? Rata uh, natalității este de 1,52 de copii pe fem femeie, per femeie și uh, avem nevoie de o rată uh, a natalității mai ridicată, dacă vrem ca Europa să uh, subziste și să avem un viitor pentru copiii noștri. Mulțumesc! Vă mulțumesc. În numele cerare cuvântul domnul Cuzmiuc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar, domnule ministru. Iau acum cuvântul pentru a-mi exprima îngrijorarea din cauza tăierilor, a limitării bugetului. Anul uh, acesta este ultimul din actualul cadru financiar multianual, de aceea trebuie să accelerăm cheltuielile pentru dezvoltare rurală și pentru alte domenii. Însă, Banii pentru plăți eh, sunt de circa 20 de milioane de euro și riscăm să ne confruntăm cu problema cu care ne-am mai confruntat și în 2015, când am avut aproape 30 de miliarde de euro sume pe care să le putem aloca plăților. Prin urmare, Trebuie să modificăm bugetul astfel încât să putem răspunde acestei probleme. Vă mulțumesc, are cuvântul tot pentru un minut acum domnul Papadimulis. Vă mulțumesc foarte mult. Stimați reprezentanți ai Consiliului, până acum niciun uh, orator din partea vreunui grup politic uh, nu a sprijinit uh, nici măcar în mod indirect tăierile propuse de Consiliu Uh, și de președinția uh, fin, finlandeză și domnul comisar Oettinger însăși a respins și s-a pronunțat împotriva acestor uh, tăieri, pentru că astfel nu putem să ne atingem ambițiile și obiectivele mm, care nu au fost stabilite de Parlament sau de Comisia Europeană, ci tocmai de Consiliu ceea ce este un semn foarte prost pentru viitorul cadru financiar multianual, care ar trebui să acopere urmă, următorii șapte ani uh, pe care urmează să îl negociem împreună cu Consiliul. Vom reuși să avem suficiente resurse financiare pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice, pentru a crea suficiente locuri de muncă pentru tinerii noștri. Cu mai puțin bani nu cred că vom putea face mai mult și nu putem accepta acest lucru. Mulțumesc pentru un minut și jumătate are cuvântul domnul Furore. Mulțumesc, doamnă președinte, că în fiecare an Consiliul ne-a prezentat o serie de reduceri față de bugetul propus de către Comisie, în baza unui criteriu pe care e greu să-l înțelegem, la drept vorbind. Tăierile nu sunt menite să penalizeze o pro- o, programele care aduc plus valoare Uniunii Europene din punct de vedere economic, social și de mediu. Din potrivă, Consiliul ar trebui să susțină din punct de vedere economic alegerile politice pe care le-a promovat, cum ar fi inovarea și combaterea șomajului. Însă, ca de fiecare dată, sunt tăiate bugetele de la cele mai importante programe pentru viitorul Uniunii Europene. Mă refer, de exemplu, la tăierea propusă față de PAC, care va afecta lumea agricolă sau reducerea cu 60 de milioane de euro a fondurilor pentru revizuirea regulamentului de la Dublin sau refinanțarea instrumentului pentru sprijinul șomajului în rândurile tinerilor, de asemenea, este afectată. Deci e nevoie, ni se spune, de o raționalizare a resurselor, astfel încât cheltuielile să se concentreze în uh, sectoarele uh, cu adevărat cruciale și pentru a relansa economia reală. De aceea suntem de acord cu scăderea cu 55 de milioane de euro a cheltuielilor administrative, pe care Consiliul o propune întotdeauna, pentru că în felul acesta se limitează risipa. Asta este genul de, acesta este genul de tăieri pe care intenționăm să le promovăm. Și în bugetul pentru 2020 solicitaserăm să se taie uh, risipa. Vrem o Europa mai eficientă, fără risipă și cu mai multă creștere. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Are cuvântul acum pentru un minut și jumătate, doamna Vințic. Stimată doamnă președintă, stimate uh, colegi, stimați colegi, protejarea modului european de viață pentru noi înseamnă faptul că trebuie să recuperăm teren pierdut în domenii economice față de țări cum ar fi China sau Statele Unite ale Americii prin programul Orizon 2020, investim în sectoare importante pe viitor pentru competitivitatea noastră și, în drept urmare, și pentru ocuparea, pentru locurile din, de muncă din Europa. În calitate de um, întreprinzătoare, mă bucură faptul că acest program funcționează și în beneficiul IMM-urilor, care sunt coloana vertebrală a economiei europene, pentru că 24% din uh, fonduri sunt îndreptate înspre aceste întreprinderi mici și mijlocii. În multe, între, în multe țări europene am văzut că există o foarte bună cooperare între IMM-uri și industrie și de acest lucru toată lumea are de, pro, de, profi, de profitat. Cercetarea în uh, domeniul uh, energiilor regenerabile ar fi, va fi utilă prin uh, impactul pozitiv general asupra întregii societăți și în acest context nu pot să înțeleg de ce Consiliul a propus tăieri ale bugetului tocmai pentru programul Erasmus. Mulțumesc. Pe următorul uh, vorbitor, domnul Ușakov, nu-l văd prezent în sală sau nu știu dacă este, să-mi atrag atenția unde este, dacă nu, uh, îi dau cuvântul acum doamnei Keller, un minut. Domnule comisar, Gunther Oettinger, domnule ministru. Consiliul s-a spus deja, prevede reduceri semnificative de aproape 27 de milioane. Uh, este tăiat cu cuțitul acest buget. Deci, iată de ce colegul Olivier Chastel a înaintat mai multe amendamente în acest sens. Pentru a face ceva cu acest, împotriva acestor reduceri. Mizele uh, de la mizele acestea sunt foarte importante. Uh, serviciul de acțiune europeană externă își va vedea bugetul redus cu 20 de milioane și știm foarte clar că misiunea asta este extrem de importantă, mai ales în ceea ce privește migrația, acordurile de readmisie, toate acestea necesită mijloace financiare la dispoziție. Și am dorit să Sprijinim uh, și agenții cum ar fi Frontex, Europol și Eurojust din punct de vedere financiar. Dacă statele membre vor să dea uh, să aibă o reacție eficientă, aceste agenții sunt cele care pot să ajute în acest sens și la cooperarea uh, sporită. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul tot pentru minut domnul Bito. Doamnă președinte, stimați colegi, Amazonia este în flăcări, seceta lovește multe zone din Uniunea Europeană, clima trebuie în sfârșit să fie o prioritate în acest buget european. În ultima săptămână am tot auzit declarații frumoase că să se ia măsuri urgente. Sunt, uh, um, am auzit promisiuni pentru sisteme de uh, producție care să reziste la amenințarea secetei s-a propus susținerea ecologii, ag, ag, ag, agriculturii ecologice și a, uh, agricultorilor. Din păcate, aceste promisiuni nu s-au uh, susținut. Cetățenii europeni nu se vor mulțumi cu frum, cuvinte frumoase. Trebuie mobilizate fonduri pentru ca viitoarea politică agricolă comună să răspundă cu adevărat problemei schimbărilor climatice. Când veți vedea amendamentele în favoarea agriculturii ecologice, vă sfătuiesc să apăsați pe butonul verde, pentru că în felul acesta cu siguranță veți face alegerea corectă. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Donato, un minut. Thank you, Madam President. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și voi continua în limba italiană. În contextul bugetului general al Uniunii Europene pentru 2020, politica de coeziune alături de politica agricolă comună sunt foarte importante. Politica agricolă comună se bandează direct pe tratate și mm, își propune să reducă diferențele, decalajele între regiunile mai favorizate și cele mai puțin defavorizate. PAC este singurul instrument concret al Uniunii Europene care permite obținerea unor rezultate efective din punctul de vedere al creșterii, al competitivității și al combaterii șomajului șomajului, însă Consiliul propune o reducere a bugetului pentru această politică, fie pentru a muta fondurile în altă parte, fie pentru a se pregăti pentru un Brexit fără acord. Noi vrem să nu existe scăderi în acest sector și vrem să se sporească calitatea, eficiența, efectivitatea proiectelor și calitatea acestora. Uh, proiectele propuse uh, în acest sector trebuie să fie, trebuie să, sunt supuse unor uh, condiționalități din ce în ce mai puternice. Uh, se fac presiuni asupra guvernelor în ceea ce privește politicile fiscale pe care le adoptă, ca acestea să fie îndreptate împotriva propriilor cetățeni cu rezultate catastrofale din punct de vedere economic și social. Deci trebuie să conlucrăm pentru a avea un buget pentru 2020 adecvat pentru a ne atinge obiectivele economice și sociale noi ale Uniunii Europene. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Iurjița acum pentru un minut. Thank you. Mulțumesc. Toată lumea își consideră subiectul de interes ca fiind cel mai important. Iată de ce e normal să te concentrezi pe cât de mulți bani dispune uh, domeniul bugetar care te interesează. Și astfel nu evaluăm ce proiecte sunt uh, folositoare într-adevăr la nivel european și uh, ce proiecte sunt totuși o pierdere de bani. Trebuie să definim clar obiectivele specifice ce trebuie finanțate prin bugetul european și rezultatele pe care le așteptăm. De pildă, eficiența proiectelor de educație nu ar trebui să fie măsurată prin numărul de participanți, ci prin uh, succesul acestor proiecte haideți să nu ne temem să punem capăt proiectelor ineficiente pentru a folosi resursele înspre programe mai bune. Ieri eh, mi-am depășit timpul de vorbire, sper că astăzi m-am revanșat. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și felicitări pentru că ați reușit acest lucru. Acum are acum cuvântul domnul Ferreira un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Această propunere de buget uh, reprezintă, are resurse insuficiente și mai ales în domeniul social, de mediu, de coeziune, se majorează plățile pentru uh, intervenții externe și pentru militarizare și totuși uh, nu uh, ne împiedică uh, acest lucru, să intervenim cu propuneri concrete pentru a îmbunătăți situația actuală. Am înaintat peste 80 de amendamente la propunerea Comisiei cu obiective clare pentru a promova investițiile publice, pentru a sprijini uh, industriile. Uh, serviciile publice, lupta împotriva sărăciei și a inegalităților pentru a promova drepturile femeilor, protecția mediului, a biodiversității și așa mai departe și folosirea potențialului fiecarei țări, fiecarei regiuni. Unele dintre aceste amendamente au fost aprobate în comisiile specializate și uh, asta este un lucru fericit. Iar acum luptăm pentru că aceste propuneri să se regăsească în uh, varianta finală a bugetului aprobat de Parlamentul European. Poate nu va rezolva toate problemele, dar ar fi un pas foarte important și pentru asta avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Are acum cuvântul colegul nostru, Roland. Un minut și 30. Vă mulțumesc. Dacă este să examinez bugetul uh, european, pot să văd că există deficiențe uh, politice și tot felul de trucuri uh, contabile. Deficiențele politice se referă la finanțarea unor programe cum ar fi apărarea stilului modului de viață european. Comitetul Regiunilor a, a cheltuit 7200 de euro pentru diferite medalii și premii conferite probabil unor personaje care au contribuit la um, distrugerea industriei de pescuit. Și sunt uimit să aud că Regatul Unit ar trebui să contribuie cu sume imense pentru bugetul de anul viitor și nu știu cum vă veți descurca dacă Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană. Probabil uh, nu, un imbol nu va veni din partea unor politici fiscale expansive, pentru că acest lucru nu este permis în Uniunea Europeană. Uh, scopul acestui buget nu este de a stimula um, economiile europene, ci de a păstra uh, loialitatea uh, anumitor state europene față de Uniunea Europeană. Mario Draghi pe bună dreptate a cerut uh, măsuri fiscale expansive, însă acestea vor rămâne în van atâta vreme cât uh, există moneda euro, care a fost creată ca un instrument de convergență, dar care, așa cum a demonstrat ultima criză economică, a distrus uh, viața multor cetățeni eleni, italieni și din Spania și a periclitat procesul de integrare europeană. Mulțumesc, care cuvântul acum domnul Ressler, un minut și jumătate. Europa se... Mulțumesc, uh, doamnă vicepreședinte. Europa se confruntă cu provocări pe care de unul singur niciun stat membru nu le-ar putea soluționa. Avem provocări în materie demografică, tehnologică și în ce privește schimbările climatice. Există unele domenii, unele sectoare cheie și aici, în Parlamentul European, noi continuăm să punem accentul pe acele politici care vizează, îi vizează pe tineri, politici care să asigure o educație de bună calitate, locuri de muncă de bună calitate pentru tineri, astfel încât ei să fie încurajați să uh, fondeze familii peste tot în Europa. E nevoie de asemenea de un buget adecvat și pentru cercetare care să permită Uniunii Europene să fie competitivă la nivel internațional. Trebuie să reducem diferențele dintre statele membre, uh, țările din estul și centrul Europei, mă refer acum în special la Croația ca uh, cel mai tânăr stat membru, au nevoie în continuare de fonduri pentru politicile dedicate tinerilor. Iar eficiența și calitatea politicilor noastre sunt, se, văd, se, vede, se văd cel mai bine în momentul în care uh, analizăm felul în care se cheltuiesc resursele alocate. Trebuie așadar să răspundem solicitărilor cetățenilor pe care le-au exprimat în cursul alegerilor europene și să facem în așa fel încât să se reducă diferențele dintre regiuni și dintre generații. Vă mulțumesc. Nu-l uh, văd pe colegul nostru Biedron, nu știu dacă și-a schimbat locul. Dacă nu este prezent, continuăm cu lista vorbitorilor și dăm cuvântul domnului Șastel. Un minut. Dragi colegi, haideți să spunem din capul locului că aceste reduceri bugetare ale Consiliului nu oglindesc nici uh, prioritățile președinției finlandeze, nici eh, cele ale noi președinte a Comisiei și nici îngrijorările exprimate de, cetățenii, de cetățenii noștri. Trebuie să ne folosim de această oportunitate pe care avem acum pentru a transforma problema schimbărilor climatice într-o șansă economică și pentru a asigura o prosperitate durabilă pentru toată lumea investind în cercetare și dezvoltare și inovare. De altfel, în numele grupului Renew am uh, introdus mai multe amendamente, înainte mai multe amendamente care reflectă prioritățile noastre, parteneriatul social și microfinanțarea, pentru a sprijini uh, persoanele vulnerabile care doresc să-și uh, creeze propria micro-întreprindere sau să o dinamizeze. Spiritul de întreprindere și îmbunătățirea competitivității printr-un sprijin ferm acordat IMM-urilor sunt foarte importante, precum și sprijinul inovației în rândul IMM-urilor, uh, mai multe mijloace financiare în Uniunea Europeană pentru dezvoltarea formării profesionale. Iată, toate acestea sunt uh, angajări în uh, slujba creșterii și a ocupării forței de muncă. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Are acum cuvântul doamna Dowding. Un minut. Vă mulțumesc! Societățile și comunitățile noastre se confruntă cu provocări imense, schimbările climatice, injustiție socială, inegalități economice, cărora trebuie să le răspundem prin acțiuni uh, politice și practice. Și astăzi, în calitate de ecologist, salut uh, apelul pentru a spori finanțarea programului um, Orizont și Erasmus Plus și cred că trebuie să ne angajăm mai mult în finanțarea activităților de cercetare legate de schimbările climatice. Deci cer statelor membre să dea curs uh, apelului lansat de Parlamentul European de uh, finanțare uh, mai mare a programului de cercetare Orizont 2020. Inovarea va avea și are un rol important pentru viitor, însă nu poate rămâne singurul nostru răspuns. Trebuie să dăm dovadă de un nivel mai mare de ambiții și în alte domenii. Astăzi ar trebui să celebrăm uh, aceste investiții în viitorul nostru și să acționăm în mod decisiv pentru a combate schimbările climatice. Mulțumesc! Are cuvântul acum tot pentru un minut domnul Fest. Vă mulțumesc, stimați eurodeputați. Vă comportați ca și cum ar fi vorba de banii dumneavoastră, însă este vorba de interesele contribuabililor europeni care au uh, contribuit la acest buget. În anul 2020, bugetul european este de aproximativ 160 de miliarde de euro, o creștere de aproximativ 10 miliarde față de bugetul pe anul uh, anterior. Însă, în Europa se vorbește despre uh, sărăcirea populației uh, ca urmare a tăierilor minore efectuate de Consiliul acest buget și mă întreb în ce lume uh, trăiesc unii. În realitate, acest buget este prea mare. Toată lumea se preface că nu ar exista Brexitul, că nu ar exista uh, un război comercial între SUA și China, nu există criza petrolieră din Arabia Saudită în acest moment. Uh, este un, uh, în aceste condiții este un buget nerealist uh, pentru că nu face decât să continue existența Uniunii Europene, uh, totul fiind plătit de contribuabili europeni. Mulțumesc. Un minut 30 are acum cuvântul domnul Cristoforu. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Pentru mine, bugetul Uniunii Europene trebuie să susțină creșterea și să răspundă așteptărilor legitime ale cetățenilor Uniunii Europene. Trebuie așadar să găsim fonduri pentru tineri, pentru uh, combaterea șomajului, pentru IMM-uri, pentru securitate, toate teme importante pentru Uniunea Europeană și statele membre. Trebuie așadar să investim și să investim în economia digitală. Avem nevoie de un buget care să ofere garanții și pentru respectarea statului de drept, a drepturilor omului, iar cetățenii europeni nu doresc ca banii să se aloce acelor țări care nu respectă statul de drept și care încalcă legislația europeană și chiar legislația internațională țări cum ar fi Turcia. Nu trebuie să investim în Turcia, nu trebuie să dăm bani Turciei. Până când aceasta nu respectă drepturile omului, până când nu își schimbă comportamentul, fiindcă această țară încalcă regulile zonei economice uh, libere din Cipru. Și cred că a venit momentul, domnule comisar, să înghețăm fondurile alocate Turciei pentru a-i transmite un mesaj clar că noi suntem o uniune a valorilor și principiilor și vrem ca și alte țări care primesc bani de la noi să respecte aceste valori și principii. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum pentru un minut domnul De Castro. Președinte, comisar. Doamnă președinte, domnule comisar, stimați colegi, cetățenii noștri ne cer o Europa mai aproape de ei, care să răspunde cerințelor lor mai bine, însă propunerile cu privire la bugetul pentru 2020 par să se îndepărteze de acest obiectiv, cu pași înapoi semnificativ față de propunerea Comisiei, pe care și așa Parlamentul o considerase prea puțin ambițioasă. Trebuie să continuăm să investim într-un sector, cum este cel agroalimentar, care reprezintă prima, primul sector industrial european și care de prea multe ori este lăsat pe planul al doilea. Tăierile pe, pentru 2020 nu țin seama de actuala situație geopolitică și de faptul că există deja probleme pe piețele noastre deja provocate de embargoul rus și pe care le vor crea și amplifica și mai mult um, riscurile ca să existe un Brexit fără acord. Trebuie să ne ridicăm la uh, Uh, înălțimea al provocărilor care ne stau înainte și să ne gândim foarte atent la felul în care vom negocia pentru următorul cadru financiar multianual. Vă mulțumesc. Care cuvântul acum domnul Semsrot. Un minut. Um, stimată înaltă nobilitate, bugetul uh, prevăzut este foarte potrivit pentru evul mediu. Um, cetățile fortificate sunt amenințate nu de către cetățenii de rând, ci de dumneavoastră. Pentru că vă temeți atât de mult, încercați să îmbunătățiți uh, fortificațiile și sunteți orbi în fața um, pericolelor, amenințărilor din vremea noastră. Animalele uh, mor, Uh, focul distruge pădurile și asistăm la o deșertificare. Tocmai de aceea, um, în, uh, în data de 20 septembrie vom ieși în străzi pentru a pro, uh, protesta împotriva acestui plan. Noi, cei care sunt săraci, care nu avem nicio speranță, ne ridicăm în fața dumneavoastră, voastră, a celor care nu înțelegeți ce se întâmplă. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Borchia, un minut. Grație. Mulțumesc, domnule președinte. Eu consider că uh, acestea sunt programe strategice, programele care vizează cercetarea, inovarea, infrastructura, însă sunt uh, surprins să constat că propunerea Comisiei pentru bugetul de 2020 conține o mulțime de scăderi bugetare care uh, ar pune în pericol uh, o serie întreagă de participări, uh, cum ar fi a Italiei, țări, a unor țări, al unor țări um, care contribuie net la bugetul Uniunii Europene. Trebuie să fim metodici și să răspundem realităților cu care se confruntă uh, producătorii noștri, în special entitățile mici, IMM-urile, care au cea mai mare nevoie de uh, ajutorul nostru. Italia, de exemplu, este un exemplu de excelență. Și cu toate acestea li se impune uh, o serie de uh, criterii imposibil de realizat. Toate aceste critici vizează, doamnă președinte, necesitatea de a ține seama de și de a nu exclude realitatea cu care se confruntă mai ales entitățile mici MM-urile. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Herbst, un minut 30. Doamna președintă, estimată doamne, doamne, stimați domni, domni, am discutat mai înainte lupta împotriva cancerului și cu toții am fost de acord că programul Orizont 2020 are, este extrem de important și uh, Uh, acum asistăm la contrariul uh, exprimat prin uh, cifre concrete, pentru că Consiliul nu a făcut decât să taie finanțarea acestui program, ceea ce este inacceptabil. Domnul comisar ne-a spus foarte clar că este vorba de o, amân- de o amânare, dar nu putem accepta să amânăm lupta împotriva cancerului, putem amâna lupta împotriva șomajului în rândul tinerilor, pentru că acest lucru nu ar face decât să permită radicalizarea uh, tinerilor. Desigur, discutăm despre uh, banii uh, contribu- contribuabililor, însă este vorba de finanțarea unor programe care funcționează foarte bine și care aduc o adevărată plus valoare europeană. Tocmai de aceea tăierea finanțării acestor programe nu este uh, o idee atât de bună și mă adresez Consiliului. Desigur, înțeleg că există niște ritualuri pe care trebuie să le respectăm, ca în primul rând Consiliul să prevadă uh, anumite tăieri și noi în mod automat să uh, ne împotrivim, dar mă întreb oare ce s-ar întâmpla dacă am fi de acord cu aceste tăieri. Poate v-ați înspăimântat și dumneavoastră. Dreptul mare v-aș cere să dați curs apelului Parlamentului European și să renunțați la aceste tăieri. Mulțumesc, doamna Benova, are acum cuvântul un minut. Vă mulțumesc, doamnă președintă, domnule comisar. Parlamentul European dă dovadă de ambiție. Eu sunt uh, raportoare în Comisia Envi pe acest buget și știu că avem nevoie de fonduri suplimentare care nu sunt prevăzute în acest moment în uh, buget. Schimbările climatice ne, conf- ne confruntă cu noi provocări. Pentru a le face față avem nevoie de 3,5 miliarde de euro. În același timp, trebuie să reușim să îmbunătățim calitatea vieții cetățenilor noștri. Pilonul social trebuie să fie întărit, trebuie să există un șoma, un, o indemnizație europeană de șomaj și toate aceste proiecte trebuie să fie finanțate uh, prin intermediul unui uh, mecanism, sistem uh, bugetar din care, de exemplu, să facă parte o taxă pe domeniul digital, sau alte soluții uh, propuse și discutate de mai multe ori, uh, evitarea uh, plății impozitelor, de exemplu, ar trebui să fie combătută mai mult. Mulțumesc. Are acum cuvântul pentru un minut domnul Pițula. Mulțumesc. M-am ocupat de acest document la regii și vreau să vă spun deci câteva cuvinte din punctul de vedere al dezvoltării regionale. Fondul de coeziune este un, unul dintre elementele cheie pentru dezvoltarea unor multor state membre. Iată de ce trebuie să uh, rămână o piatră unghiulară a bugetului nostru pentru 2020 și pentru următorul CFM. Iar uh, asta în conformitate cu tratatul de la Lisabona fiindcă, conform tratatului de la Lisabona, nu trebuie lăsată în urmă nicio regiune. Fiecare bănuț uh, investit în politica de coeziune, fiecare euro aduce 1,24 de euro plus valoare. Îmi pare rău că bugetul propus uh, reduce fonduri pentru domenii importante, cum ar fi schimbările climatice, inițiativa pentru tineret și așa mai departe. Acest document nu va răspunde acestor probleme și uh, Comisia nu va putea să folosească acest document, fiindcă se bate cap în cap cu uh, uh programul său de lucru propus. Mulțumesc, doamna Gil, un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Eu uh, vreau să iau cuvântul ca raportor din umbră de la Comisia AFET și mi-am, uh, și mi-am exprimat îngrijorările în ceea ce privește propunerea Consiliului, care propune o reducere cu peste un miliard de euro la rubrica 4, ceea ce va însemna că bugetul pentru acțiunea externă va fi la nivelul cel mai de jos în ultimii trei ani. Consiliul consideră, într-adevăr, că situația internațională actuală, în care drepturile omului, democrația și statul de drept sunt uh, afectate negativ pe multe continente, uh, necesită astfel de acțiuni, noi putem să-i abandonăm oare pe acești oameni care au nevoie de noi atât de mult? Ce mă îngrijorează este că Uniunea Europeană face ce face și SUA. Iar China, China dă bani ușor, fără niciun fel de condiții, cui dorește. Eu aș vrea ca Uniunea Europeană să-și asume răspunderea și să facă mai mult pentru drepturile omului și pentru democrație. Deci cer Consiliului și Comisiei să-și revizuiască propunerile și să se asigure că uh, există bani necesari pentru proiectele pe care și le doresc. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Gaier. Un minut. Vă mulțumesc, doamna președintă. Domnule ministru, domnule Göttinger, dragi colegi, dragi colegi, asist uh, la cel de-al 11, cea de-a 11-a uh, procedură bugetară și um, aceasta a devenit un ritual foarte plictisitor. Din partea Consiliului ne confruntăm cu aceeași uh, situație care de fiecare dată ne prezintă uh, niște declarații care se referă la o planificare foarte uh, grișulie, însă dacă este să ne uităm cu atenție la cifrele propuse, înțelegem care sunt consecințele serioase uh, pre- prezentate de colegii noștri și plec de la uh, ce a spus colegul nostru Herz. Oare cum ați uh, uh reacționa

Vă mulțumesc. Următoarea pe listă este Maria Neuchel, însă nu o văd în sală, nu știu dacă este prezentă. Dacă nu, atunci dăm cuvântul domnului Fernandez. Der auch nicht da ist, aber... Nici domnul uh, Fernandez nu este în uh, sală, dar doamna Camerevert este prezentă. Aveți cuvântul un minut. Mulțumesc, doamnă președintă. Gaiz is Gaiz. Gârcenia este tare. Acesta a fost sloganul uneia din cele mai de succes și controversate campanii publicitare din uh, uh, Germania, dar și atitudinea Consiliului față de uh, bugetul uh, următor. Au fost prevăzute tăieri pentru cultură, pentru angajamentul uh, cetățenesc, inclusiv pentru programul uh, Erasmus+ în mod repetat se insistă asupra importanței culturii și educației pentru coeziunea socială în Uniunea Europeană și pentru dezvoltarea personală a, a cetățenilor, dar nimeni nu este, nu visează să și investească în aceste uh, domenii. Tăierile propuse de Consiliu, um, de Consiliu duc la o subfinanțare cronică a culturii. Pentru Comisia pentru Cultură este, uh, situația este foarte clară. Avem nevoie de mai mulți bani, cerem um, o sporire a bugetului cu 10% la Erasmus Plus pentru programul Europa Creativă. Trebuie să investim mai mult în, în uh, domeniile tineret, uh, educație și cultură. Cred că datorăm acest lucru cetățenilor europeni. Vă mulțumesc. Care acum cuvântul domnul Benifei, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că discuția pe marginea bugetului pentru 2020 este o șansă de a reitera importanța unor măsuri pentru combaterea șomajului. În calitate de membru al Comisiei pentru combaterea șomajului, am prezentat colegilor din SJD amendamente menite să consolideze acest aspect în text, să-l sublinieze și mai mult, în special, în special pentru uh, combaterea șomajului în rândurile tinerilor, un instrument instrumentele dedicate acestui scop. Tocmai de aceea cerem, prin modificările noastre, alocarea încă 600 de milioane de euro în direcția inițiativei acesteia pentru tineri. Am arătat că este foarte important să aliniem din ce în ce mai mult politicile noastre în materie de șomaj cu cele de dezvoltare durabilă și cu pilonul social, creând sinergii care să ducă la reducerea eh, dezechilibrelor și pentru a ameliora productivitatea și condițiile de lucru ale lucrătorilor. De asemenea, nevoie de fonduri alocate pentru formarea profesională și de-a lungul întregii vieți. E, sunt domenii în care Uniunea Europeană trebuie să acționeze cu o forță foarte mare pentru interesul cetățenilor, mai ales acolo unde aceste aspecte sunt problematice. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Ințir. Mulțumesc. Drepturile omului sunt amenințate peste tot. Iată de ce Considerăm că e nevoie de mai multă asistență. A venit vremea